Are cuvântul acum domnul Pițu. Mulțumesc, doamnă președinte. Este important să vedem care este accentul pe care îl pune acest raport, și anume cel asupra uh, femeilor uh, migrante fără documente. De multe ori ele sunt victime um, chiar ale unor infra infracțiuni. Trebuie să abordăm problema migrației la sursă, în țările din care vin aceste femei. În plus, trebuie să rezolvăm problema acelor femei care sunt deja aici pentru a, ne a le acorda educație, îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Însă asta nu va împiedica mai multe femei să vină. Trebuie ca politicile noastre de imigrație să fie adaptate și trebuie să fim pregătiți când vin migranți uh, la noi, fie că ei vin în mod legal sau ilegal. Trebuie de asemenea să vorbim despre femeile fără documente migrante um, care sunt și cetățeni europeni. Statisticile ne spun că 61% din victimele identificate ale traficului de ființe umane din Europa sunt cetățeni ai Uniunii Europene, majoritatea femei. Vă mulțumesc. Ție onorevole Morvai. Mulțumesc, doamna Morvai a jelentésben szereplő ajánlások harmadik pontja gy szól a treia recomandare din acest raport vorbește despre responsabilitatea comună a statelor membre ale Uniunii Europene. Mi se pare Uh, greșit, nu este o responsabilitate comună. Eu nu voi vota pentru așa ceva. Statele colonizatoare care au avut mari colonii și și-au obținut așa bogățiile au o cu totul altă responsabilitate față de statele sărace, excomuniste din uh, Uh, din Europa de Est, de exemplu uh, Ungaria, țară care este acum victima unei, unui tip de neocolonialism. Din punctul de vedere al migrației, suntem și noi o țară sursă. Așadar, sugerez ca Comisia să se preocupe, în primul rând, de uh, femeile migrante din interiorul Uniunii Europene, care vin din state mai uh, sărace și care sunt victime ale traficului de ființe um umane și altor tipuri de abuz. Mulțumesc. Parola al comis. Mulțumesc. care cuvântul acum domnul comisar Andor. President, uh, member. Stimată doamnă președinte, stimați eu deputați, trebuie să mulțumesc doamnei raportor Nicolai pentru acest raport care ne amintește că multe femei migrante se găsesc de multe ori într-o situație vulnerabilă și pot suferi de pe urma unor discriminări uh, din cauza genului și din cauza statutului juridic. Uh, trebuie să abordăm problema uh, în mod complet și să mm, încercăm să rezolvăm aceste probleme a persoanelor celor mai vulnerabile. Respectarea drepturilor lor fundamentale trebuie asigurată în uh, punerea în aplicare a tuturor fațete politicii de imigrare. Și uh, pentru a rezolva problema e nevoie de eforturi internaționale mai uh, largi cu implicarea unor instituții uh, ca Organizația Internațională a Muncii, așa cum a spus doamna raportor. Uh, punerea aplicare corectă a instrumentelor juridice uh, existente poate determina Comisia să se asigure că persoanele migrante fără documente pot beneficia de uh, posibilitățile oferite de dreptul european. Peste tot în Uniunea Europeană există legi pentru a-i pedepsi pe cei care pedepsesc imigranții ilegali, angajându-i la negru. Directiva Ehm, nu permite statelor membre să primească plângeri ehm, ehm, fără expeditor, așa cum se prevede în raport. Deocamdată încă nu avem, nu am prevăzut să revizuim directiva. În raport se cere punerea sa în aplicare rapidă și, bineînțeles, Comisia dorește acest lucru evaluarea transpunerii acheului european privind uh, traficul de ființe umane uh, a fost lansat și primele rezultate vor fi disponibile în toamna anului 2014 și ar putea duce la o viitoare clarificare sau modificare a prevederilor actuale. Peste câteva săptămâni, Comisia va face primul raport uh, privind uh, directiva returnării. Comisia dorește să promoveze um, un tratament uh, uman, corect, al persoanelor returnate și condiții corecte de retenție. Trebuie ca statele membre să aplice cele mai bune practici, să reducă criminalizarea uh, sejurilor uh, uh, ilegale în Uniunea Europeană. Noi monitorizăm momentul de față aplicarea corectă a regulilor existente și nu avem uh, intenția de a propune schimbări legislație pe termen scurt, dar pe termen lung e posibil să se facă schimbări. În fine, în ceea ce privește traficul de ființe umane, vreau să subliniez faptul că pentru Uniunea Europeană traficul de ființe umane este inacceptabil. Cred că uh, cadrul european uh, pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane ține cont de dimensiunea de gen a problemei. Atât directiva UE din 2011 privind traficul de ființe umane și strategia europeană din 2012 recunosc și abordează dimensiunea de gen în traficul de ființe umane. În același timp, în care abordăm uh, problemele probleme legate de gen ale traficului de ființe umane, trebuie să ne asigurăm că vinovații de exploatarea acestor oameni se vor regăsi după gratii. Ei trebuie pedepsiți, nu victimele, care, din păcate, de multe ori uh, sunt criminalizate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Următoarea ședință va avea loc mâine, marți 4 februarie 2014, de la 9 la 14 și de la 15 la 23. Ordinea de zi a fost publicată și disponibilă pe site-ul web al Parlamentului European.